Vreau să vă mai precizez că procesul verbal pentru această ședință va fi supus aprobării dumneavoastră la următoarea sesiune plenară. Dacă nu vor exista